Am avut un uh, dialog uh, regulat cu vicepreședintele Kallas din momentul în care a fost uh, confirmat ca și comisar pentru transport, însă nu am avut parte de o audiere în care domnul comisar se prezinte în fața întregii comisii. Prin urmare, aceasta este prima ocazie de acest tip. Membrii probabil își aduc uh, aminte faptul că la sfârșitul lui martie am adoptat programul de uh, activitate pentru 2010. Astăzi, uh, practic, uh, invităm pe domnul comisar să sublinieze principalele inițiative legislative și nelegislative pe care are intenția să le prezinte în cursul acestui an și sperăm că vom afla care sunt prioritățile pentru 2011. Știu, domnule comisar, că membrii comisiei vor fi foarte nerăbdători să vă pună întrebări uh, în legătură cu diverse subiecte, de exemplu, um, cerul unic european, modul cum am putea opri vulcanii să erupă și așa mai departe. Subiecte care cred eu um, Uh, și alți colegi uh, că țin de competența dumneavoastră, după părerea noastră, trebuia să fi putut opri vulcanul acela. Exact asta am spus uh, și celor care m-au sunat și m-au întrebat ce facem pentru a opri erupția vulcanică. Aș dori să vă dau uh, cuvântul pentru 10-15 minute, după care sunt uh, sigur că coordonatorii, acum că au sosit, uh, vor putea să vă adreseze întrebări și să facă comentarii. Așadar, domnule vicepreședinte Calas, aveți cuvântul. Dați-mi voie să vă rog să înțelegeți poziția domnului vicepreședinte Calas, care și-a uitat acasă ochelarii. Prin urmare, uh, dacă vederea sa este la fel de slabă ca a mea, totul va fi prezentat din memorie. Așadar, domnule vicepreședinte, vă dau cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Nu e chiar așa de îngrozitor să nu am uh, ochelarii. Însă, sincer, sunt încântat să mă aflu aici și să întâlnesc întreaga comisie pentru a discuta subiecte pentru că nu am uh, avut uh, ocazia să discutăm în plen. Am discutat uh, cu coordonatorii însă subiecte fierbințe, precum vulcanul, însă mm, sunt și mai încântată să pot discuta cu toți membrii acestei comisii în legătură cu programul de lucru și cu anumite inițiative foarte importante. Așadar, programul de lucru al noii comisii uh, oferă sectorului un uh, rol uh, predominant și nu așa au stat lucrurile și în trecut, trebuie să spun acest lucru. Acest program include o dimensiune multianuală. Prin aceasta înțeleg că vom putea discuta anul 2010 și o strategie mai vastă pentru următorii ani de asemenea. Uh, transportul pentru a fi uh, în beneficiul um, afacerilor și um, cetățenilor, uh, trebuie să eliminăm niște blocaje care vizează piața sau um, alte aspecte. Programul Comisiei include mai multe fațete. Am inserat aici inițiative care să protejeze cetățenii prin consolidarea drepturilor de securitate ale pasagerilor. Uh, începem cu Cartea Albă pentru viitorul transporturilor și avem intenția să o prezentăm în decembrie. Sper, uh, deci, că acest document va fi gata până în luna decembrie, însă cel mai important uh, lucru este ca acest document să fie de calitate. Documentul va sublinia viziunea noastră în legătură cu viitorul transportului și va oferi un plan de acțiune pentru politica în domeniul transportului și pentru infrastructură pentru următoarele decade. Se va axa pe buna funcționare a pieței interne, pe um, dezvoltarea de noi tehnologii, incluzând aici uh, sisteme de transport inteligente și uh, vehicule utilitare ecologice. Dorim să propunem și abordare integrată pentru infrastructura, infrastructura de transport și pentru mecanismele de finanțare. Contribuția dumneavoastră, mai ales raportul raportul uh, domnului Groș uh, din 2009 uh, cu siguranță va fi luată în considerare în pregătirea acestei carte, cărți albe. Anul viitor va exista uh, o revizuire a orientărilor TNT. Acestea vor fi revizuite împreună cu un pachet de propuneri pentru viitorul cadru financiar multianual. Mm. Trebuie însă să decidem exact calendarul. Având în vedere uh, limitările bugetare, uh, dorim să prioritizăm mai bine uh, investițiile noastre în infrastructură dorim să găsim o definiție pentru o rețea cheie de coridoare pentru a oferi un plus de valoare europeană. Această rețea cheie trebuie să beneficieze de inovații tehnologice, ecologice, și această rețea va trebui discutată cu Parlamentul European și cu statele membre. Prima întâlnire importantă va avea loc săptămâna viitoare. Uh, Zilele TNT organizate împreună de uh, Comisie și de președinția uh, spaniolă la Saragossa. Cartea albă va include și reflexiile noastre în legătură cu strategiile consistente de finanțare. Dacă dorim să maximizăm uh, importanța bugetului, trebuie să ne axăm pe instrumente de fragmentare ale uh, finanțelor europene. Noi susținem un cadru de finanțare pentru uh, infrastructura europeană și aici IMM-urile sunt extrem de importante. Finanțarea vizează uh, îndeplinirea obiectivelor politicilor de transport. Înainte de vacanța de vară avem de gând să reanalizăm primul pachet uh, ferovian pentru a uh, putea stimula competitivitatea acestui sector trebuie să găsim noi reguli pentru a preciza lucrurile mai bine și pentru a favoriza implementarea organismele de reglementare trebuie să fie consolidate și să fie luate în considerare în același timp și principii care includ aspecte de mediu, precum uh, zgomotul. Vom mai reflecta și la acțiuni viitoare pentru a îmbunătăți situația sectorului feroviar. Deschiderea piețelor interne uh, în domeniul feroviar, uh, separarea gestionarilor de rețele de companiile feroviere, feroviare fac parte din Uh, agenda noastră pentru 2011 și 2012. Sunt uh, conștient de faptul că Comisia TRAN actualmente pregătește o rezoluție a Parlamentului privind implementarea primului pachet feroviar. Suntem uh, în contact cu aceste discuții și încercăm să le integrăm cât se poate în propunerile noastre. Rămânând la subiectul pieței interne, în iunie anul viitor vom prezenta un pachet uh, care vizează o mai bună eficiență a operațiunilor desfășurate în aeroporturi, precum și creșterea capacităților acestora. Vom îmbunătăți uh, legislația privind intervalele orare și uh, gestionarea aeronavelor la sol. Cât privește funcționarea pieței interne, uh, Uh, cât privește transportul rutier pentru bunuri și uh, persoane, uh, vom veni cu propuneri pentru liberalizare. Cât privește protecția cetățenilor, Pachetul care vizează siguranța acestora este gata și va fi prezentat în iunie. Ne interesează în acest sens eficiența și riscurile asupra sănătății, drepturilor fundamentale și intimității și o abordare comună, ce sens este în um, favoarea uh, pa pasagerilor aerieni, să spunem. Și în acest uh, caz dorim să consolidăm legislația din domeniu. Înainte de pauza de uh, vară dorim să prezentăm o strategie pentru 2011-2020 și dorim să asigurăm cetățenilor siguranța rutieră adecvată peste tot în Europa, respectând evident subsidiaritatea. Și astfel trebuie să um, rezolvăm uh, problemele uh, legate de state mai puțin performante și de uh, utilizatorii vulnerabili vom găsi niște ghiduri de politică pentru a putea uh, stimula cooperarea cu statele membre și pentru a schimba bunele practici mai bine. Și uh, ne gândim și la posibilitatea de a continua cu aceeași uh, acțiune ca și în domeniul stabilirii unor obiective pentru transportul feroviar, așa cum se sublinează în raportul Groș. Um, subliniem progresele făcute în cadrul raportului Maiala în domeniul siguranței um, rutiere, unde vorbim despre măsuri cheie pentru a îmbunătăți siguranța rutieră. Am mai lucrat și la o propunere pentru a revizui și pentru a mai armoniza și de acum înainte normele care vizează uh, capacitatea uh, de utilizare a uh, drumurilor și vrem să ne asigurăm că acestea sunt verificate și întreținute adecvat. În iulie va fi prezentat un uh, prim pachet uh, maritim și intenția noastră este să ne referim la uh, cunoștințele maritime și la forța de muncă din acest domeniu pentru a face această profesie mai atractivă. Vom prezenta și legislație pentru a consolida aplicarea dispozițiilor legate de condițiile de muncă din domeniul maritim pentru a armoniza nevoile de training, asigurându-ne astfel că toți cei care călătoresc pe mare în cadrul Uniunii Europene au fost instruiți așa cum trebuie pentru această activitate. În noiembrie vom raporta în legătură cu uh, situația pasagerilor pe toate mijloacele de uh, transport și ideea este să asigurăm o protecție adecvată pasagerilor și să identificăm noi domenii de acțiune. Dacă se confirmă o nevoie în acest sens. Vom uh, înainta o propunere legislativă spre sfârșitul anului viitor în acest sens. Cât privește tehnologia, e bine, aceasta ocupă un uh, loc prioritar pe uh, agenda mea. În martie vom face un pas în acest sens cu un pachet pentru e-mobilitate vom face practic niște evoluții tehnologice pentru a susține un transport uh, durabil. Sistemul integrat de emitere de bilete, tahograful, utilizarea sistemelor maritime uh, electronice sunt câteva dintre uh, inițiativele pe care le vom lua. Trebuie să ne axăm mai mult pe provocările actuale, dar în același timp trebuie să stimulăm capacitatea Uniunii pentru inovație. Cât privește uh, cercetarea în domeniul transportului, anul viitor dorim să uh, prezentăm un plan strategic tehnologic în domeniu care să ofere un cadru strategic uh, pentru cercetare în domeniul sistemelor de transport durabile. Și cadrul va funcționa până în 2050, iar cercetarea se va axa pe un număr de domenii specifice. Evident, norul de cerușă vulcanică ne-a făcut să învățăm câteva lecții, s-au pus în aplicare aplicare anumite măsuri și am avut deja ocazia să discut cu dumneavoastră în plenar aceste lucruri și evident discuția poate să mai continue în legătură cu ultimele evoluții. Ieri am vizitat uh, Autoritatea pentru Siguranță în Aviația Civilă și acolo am discutat câteva subiecte de interes uh, Așadar, aici doar schematic am încercat să acopăr câteva dintre prioritățile și inițiativele pe care le-am menționat, care n-ar trebui văzute ca o listă exhaustivă. Vor mai urma și alte propuneri și oricând va fi posibil uh, le vom grupa în pachete pentru a ne uh, axa pe niște obiective politice într-o manieră coerentă și eficientă. Am înțeles că Parlamentul în trecut a susținut această abordare și sper că asta va continua și în viitor. Cât voi putea, voi încerca să ofer o mai bună vizibilitate acestor zone de politică și, evident, fără norme uh, tehnice nu putem uh, regândi uh, aspectele acestea în Europa. Cu Statele Unite am avut deja niște procese de negocieri, cu Brazilia a existat o anumită deschidere și uh, Avem și o prioritate în acest sens, uh, mai ales uh, că aviația devine din ce în ce mai uh, globală și normele de comportament și siguranță trebuie să fie similare peste tot în lume. Evident, sunt gata să primesc întrebări din partea dumneavoastră în cazul în care aveți nevoie de mai multe întrebări și lămuriri. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Domnule comisar, mulțumim pentru această introducere. Ceea ce uh, doresc să facem este să începem runda de întrebări cu coordonatorii, să răspundem la întrebările acestora și apoi să continuăm cu o rundă de întrebări din partea membrilor. Vă voi da lista celor care și-au anunțat uh, deja dorința să pună întrebări. Mr. Cancian, Mrs. Ayala Sender, Mr. De Grandes Pasquale, Mr. Van Dalen. So anybody else wants to go on, indicate, uh, indicate uh, now. Um... Oricine mai dorește să pună întrebări, să indice acest lucru acum și pe aceștia îi vom trece pe listă. Avem cam o oră la dispoziție, deci cred că este un interval de timp bun pentru a începe Uh, Matthew, ești primul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru această prezentare cuprinzătoare. Programul dumneavoastră este foarte cuprinzător uh, pentru următoarele luni, aș spune chiar pentru următorii doi ani. Tot ceea, tot ceea ce ați anunțat sperăm că va putea fi implementat pentru că trebuie să fim într-o etapă a pregătirilor destul de înaintată pentru a putea să se concretizeze în anul 2010. În, uh, din punctul meu de vedere, există câteva puncte care uh, sunt uh, determinate de evenimentele actuale. Pe de altă parte, au legătură și cu situația actuală din domeniul transporturilor, unde, independent de ceea ce prezentați dumneavoastră sub formă de proiect, uh, dorim să ne prezentați niște indicii pentru a ști în ce direcție vor merge propunerile dumneavoastră. Dacă este să mă gândesc la sectorul feroviar, vreau să adresez o întrebare exprimată cât se poate de simplu. Intenționați ca în cadrul ricas, să propuneți deschiderea pieței? Începem această dezbatere în acest fel sau lăsați pe seama Parlamentului sau a altor studii discuția pe această temă. Acest lucru este valabil și pentru alte domenii unde piața nu a fost deschisă încă complet. Aș vrea să știu cum vedeți viitorul. Vorbim mai întâi despre o cercetare a acestor domenii sau discutăm despre o dezbatere directă cu Parlamentul? Eu cred că deschiderea progresivă în transportul rutier cabotajul este în continuare limitat și ar fi interesant să știm cum va evalua din punctul dumneavoastră de vedere acest aspect și în ceea ce privește transportul maritim, am avut ceva experiențe în ultima vreme cu serviciile din porturi. Am mers câțiva pași înainte și apoi am luat-o înapoi. Întrebarea este dacă veți mai aborda încă o dată acest dosar pentru că sunt trei domenii care, dacă atunci când vorbim despre piața internă, pot fi dezvoltate destul de mult. Concret, cu referire la alte domenii acum, aș dori cu referi- să știu anumite lucruri cu referire la vulcan. Se pune întrebarea despăgubirilor. Aceasta a fost abordată și doresc un răspuns concret din partea dumneavoastră. Intenționați o dezbatere, o discuție orientativă referitoare la anumite despăgubiri în contextul erupției vulcanice? Pentru că pentru noi este un lucru important. În al doilea rând, cum priviți uh, în acest moment stadiul acordului cu Statele Unite? În anul 2010 ne vom mai exprima vis-a-vis -vis de acest lucru, vor mai urma și alte evenimente și ar fi interesant ca acest Parlament și această comisie să aibă posibilitatea să-și mai exprime odată părerea în prealabil referitor la acest lucru, înainte uh, Uh, sau după ce dumneavoastră vă veți fi exprimat uh, părerea, pentru că doriți o revizuire a sloturilor și vreau să știu care este direcția pe care va merge această revizuire a sloturilor sau veți verifica numai, veți examina numai cum stau lucrurile. O altă întrebare care uh, se pune destul de des, care este uh, părerea noastră vis-a-vis -vis de, de um, camioanele, tirurile foarte mari. Um, vrem să știm dacă le vedeți ca un concurent al um, transportului feroviar, al trenului. Sigur, îmi voi rezuma întrebările la acestea, pentru că probabil și colegii mei doresc să mai adreseze întrebări și poate vor aborda și alte subiecte. Mulțumesc, domnul Said Al-Kadrai ar trebui totuși să adresăm întrebările în două minute, pentru că lista este foarte lungă. Lista este una foarte lungă, așa încât coordonatorii au patru minute la dispoziție și membrii două minute. Uh, uh... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru cuvintele introductive. Știu că sunt multe lucruri în pregătire, însă, așa cum a subliniat și Mathieu, suntem nerăbdători în calitate de reprezentanți ai Comisiei TRAN. Noi uh, ne dorim niște propuneri rapide și concrete. Iată câteva întrebări din partea mea. În primul rând, vulcanul. Acum câteva săptămâni vorbeați despre acest, uh, această celulă de coordonare care ar trebui să fie înființată pentru a gestiona mai bine situații de această natură nu am înțeles uh, foarte bine care va fi sarcina, care va fi misiunea unei asemenea celule de coordonare și în ce condiții se va activa aceasta. Bine, sigur, atunci când vorbim de erupții vulcanice, dar poate și în alte situații. O a doua întrebare. Mathieu a făcut trimitere spre aceasta. Există o serie de propuneri pe care le putem citi în presă plăți compensatorii, despăgubiri și așa mai departe. Însă nu avem nicio reacție oficială pe care să o fi perceput. Există anumite companii care au solicitat excepții de la emisiile de uh, dioxid de carbon și de la, de la reglementările din acest subiect. În plus, uh, vreau să vorbim despre directiva privind angajații mobili. Acesta este un subiect care a fost discutat foarte controversat și aici, în Parlament, și uh, se pune întrebarea dacă și um, liber profesioniștii cad sub incidența acestei directive sau nu. Mă întreb de asemenea dacă Comisia este dispusă să găsească și alte soluții, pentru că dacă se dă o decizie în plen, atunci ne confruntăm cu situația ca liber profesioniștii, fără alte completări, să fie incluși în această directivă și poate că ar trebui să căutăm o soluție de compromis în acest sens. Alt subiect, Eurovinieta. În martie, deci mai, acum mai mult decât un an, Parlamentul a uh, prezentat un aviz Consiliului și întrebarea mea concretă este dacă ponderea politică este importantă în acest context, pentru ca sub președinția belgiană să se ajungă la o decizie. Cel puțin așa a anunțat aceasta. Și un alt punct foarte important pentru noi aici, în Parlament, se referă la monitorizarea, la follow-up-ul unor măsuri deja anunțate. Un exemplu. În septembrie am adoptat planul de acțiune mobilitate urbană, însă uh, se uh, prezentase și un calendar. De exemplu, în 2010 se spunea că vom uh, înființa un observator pentru această mobilitate urbană. Va fi vorba aici despre un schimb de informații referitoare la anumite sisteme de taxare urbaniste. Aș vrea să vă rog să începeți cu acest program astfel încât să ne puteți și informa despre stadiul lucrurilor în mod periodic. Vă mulțumesc! Doamna Meissner, din partea ALDE, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar și vicepreședinte Calas pentru cuvintele introductive. Au fost adoptate multe aspecte și pot vorbi în mai puțin de 4 minute. 5 uh, domenii doresc să abordez. Unul dintre ele se referă la o combinație cu banii și anume vreau să mă refer la bottlenecks și apoi revizuirea TNT. TNT, acesta se va aborda săptămâna viitoare la Saragossa, deci uh, extinderea coridoarelor și bottlenecks, avem uh, dorința de a ne spune cum putem să rezolvăm lucrurile și cum pot fi finanțate acestea. De aceea, întrebarea mea aveți vreo idee în această direcție și anume cum putem să beneficiem de noi instrumente de finanțare pentru acest domeniu, tocmai pentru a finanța ceea ce este necesar și pentru a reuși să acoperim uh, găselnițele noastre. În al doilea rând, uh, piața internă. Mi s-a părut foarte bine ceea ce ați spus. Uh, în audierea inițială ați menționat că unul dintre obiectivele dumneavoastră principale va fi încheierea, completarea pieței interne în domeniul transporturilor. Ați vorbit despre sistemul integrat de ticketing, un uh, aspect important pentru pasagerii europeni. Am abordat acest lucru și în contextul erupției vulcanice. Poate că ar fi fost mai ușor să ajungă pasagerii acasă dacă am fi avut acest sistem integrat de ticketing pe care l-ați abordat. Însă nu am auzit nicio cifră. Când credeți că se va ajunge la finalizarea unui asemenea sistem integrat de ticketing? Știu că nu este ușor, dar poate vă aveți vreo idee și puteți să ne o transmiteți și nouă. În al treilea rând, interoperabilitatea uh, în sistemul feroviar de care nu beneficiem încă. Sigur, nici pe aceasta nu puteți să o gestionați de unul singur, însă spuneți-ne care este stadiul discuțiilor și când puteți să ne dați mai multe informații. Al patrulea punct, o întrebare scurtă. Ați vorbit despre un schimb de experiențe, uh, siguranță rutieră și despre um, o infrastructură um, transfrontalieră în ceea ce privește siguranța rutieră. Uh, în iulie 2011 ați spus, dacă am înțeles corect, că trebuie să fie create uh, condiții sociale pentru lucrul în sectorul maritim și se dorește um, adoptarea unui pachet maritim. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult pentru că toți cei care au o legătură cu acest sector abia așteaptă să se implementeze un asemenea pachet și astfel și meseria aceasta devine mai atractivă. Ultimul punct pe care doream să-l abordez este cenușa vulcanică. Mulți spun că drepturile pasagerilor nu au fost respectate în cazul erupției vulcanice așa cum ar fi trebuit sau cum și-ar fi dorit ei. A fost o situație excepțională și aș vrea să știu dacă a, au fost sau nu respectate drepturile pasagerilor din punctul dumneavoastră de vedere. Uh, în ceea ce privește această cenușă vulcanică, dumneavoastră se beneficiază aici de un task force și se dorește ca aceasta să fi, să-și fi încheiat lucrările. Poate ați spus acest lucru, dar nu știu care sunt propunerile și concluziile la care a ajuns această task, for, task force. Și de asemenea aș dori să vorbesc despre cerul, cerul unic european. Este o întrebare. Um, interesantă. Există un coordonator de specialitate nou numit care își va începe activitatea și sper că lucrurile vor evolua cât mai repede. Ne dorim acest lucru. Vă mulțumesc. Acum chiar am încheiat. Mulțumesc, doamnă Meissner. Ați folosit aproape toate cele patru minute. Doamna Lichtenberger, patru minute, nu, domnul Kramer, în partea, din partea verzilor. Vă mulțumesc și eu pentru această prezentare. Uh, de asemenea, um, vreau să spun că nu am nimic împotriva bottlenecks, însă banii pentru rețelele transeuropene au fost reduși de la 20 de miliarde la 8 miliarde și există acum noi priorități. Însă niciun proiect nu a fost eliminat. De aceea vreau să spun că dacă vreți să păstrați patru proiecte majore, um, Lyon-Turin și podul de la Messina, atunci puteți uita de tot, pentru că um, nu ne interesează ca proiectele să fie implementate în proporție de 10 sau 20%, vor lipsi banii pentru completarea acestora. Trebuie să spun un lucru. Astăzi, în transportul feroviar, există foarte puține um, legături feroviare, mai puține decât înainte uh, legături cu um, Rusia și cu zona cortinei de fier. Trebuie să fie îmbunătățit acest sistem de legături pentru că altfel Europa nu poate funcționa. Strategia Uniunii Europene 2020 în uh, domeniul schimbărilor climatice, trebuie să modifice um, criteriile de mobilitate, pentru că altfel acest obiectiv nu poate fi atins. Nu numai măsurile sunt importante, ci este important ca um, măsurile cadru, condițiile cadru să se modifice. Trebuie ca operatorii de transport care oferă transport prietenos cu mediul să fie încurajați. De aceea ne interesează care sunt inițiativele dumneavoastră pentru a schimba aceste condiții cadru neloiale. Dacă este să ne gândim la comp companiile aeriene, companiile aeriene din Europa primesc 30 uh, de miliarde de euro anual uh, bani ai contribuabilor, pentru că sunt scutiți de anumite taxe. Deci, fără să existe cenușă vulcanică, ei primesc acești bani. Este o exagerare. Trebuie să existe o redistribuire a acestor fonduri, pentru că altfel nu veți putea atinge obiectivele propuse. Ați vorbit despre speed limit, despre limită de viteză, despre uh, limite ale alcoolemiei și despre subsidiaritate. Noi uh, spunem că viteza și limita de viteză, de asemenea limita de alcoolemie, nu trebuie discutată, ci doar subiecte care au legătură cu uh, consumul de energie. Uh, nu este corect așa. Nu știu uh, cum se aplică în acest caz principiul subsidiarității, însă nu se procedează bine. Am fi putut vorbi și despre uh, Uh, mobilitatea urbană și aici este vorba despre multă subsidiaritate și totuși acest lucru nu ne-a oprit să abordăm subiectul. Vorbim aici despre reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon cu 20% până în 2020. Nu veți reuși singur acest lucru. Dacă pentru o familie cu patru membri este mai ieftin să meargă, să zboare până în Mallorca decât să meargă 200 de kilometri cu trenul, nu se va schimba nimic, așa încât vă rog să abordați aceste lucruri. Și ultimul aspect, mi s-a spus uh, de cineva din sectorul feroviar că nu putem avea nicio deschidere a pieței dacă piețele nu sunt uh, suficient de uh, dornice să facă acest lucru. O un sistem filoviar neintegrat nu poate duce la o deschidere a pieței. Există anumite state care spun că ele nu sunt interesate de legislația europeană, că își vor închide granițele. Acest lucru este împotriva uh, legislației și principiilor europene. Și întrebarea este ce veți face în acest caz? Veți aștepta iarăși 8 ani de zile ca în cazul primului pachet feroviar până să se înceapă cu mustrările sau vreți să acționați imediat? Pentru că până la urmă legea este valabilă pentru toți. Thank you, Mr. Last in this round for the ECR, Mr. Foster. Ultimul uh, este doamna. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule comisar. Uh, câteva puncte foarte scurte. Primul punct uh, este legat de rolul comisiei sau rolul posibil în a încuraja căile ferate să asigure un sistem de rezervări în Europa, astfel încât pasagerii să poată să cumpere bilete, să călătorească din Finlanda, de la Milano, fără a trebui să mai meargă sector cu sector sau să ajungă într-o țară și să achiziioneze biletul acolo și uh, cred că oamenii doresc să poată să facă acest lucru. Mă întreb dacă Comisia are o filozofie în acest sens și salutăm comentariile pe care le veți face. Al doilea punct se referă la uh, chestiunea vulcanului. Aveți dreptate, am avut dezbateri intense la Strasbourg în acest sens și cred că trebuie să reafirmăm faptul că am salutat informațiile care au venit foarte rapid din partea Comisiei uh, și cu, um, au conținut o serie de puncte interesante. Există două domenii domenii în acest sens. Știm că acesta a costat industria cam între 1,7 și 2 miliarde de euro au fost o uh, situație extraordinară, de fapt, însă au fost două puncte. V-ați referit la în faptul că uh, utilizatorii trebuie să beneficieze de o anumită compensare, cu condiția ca statele membre să fie gata să plătească. Uh, nu e un ajutor de stat, nu l-aș numi ajutor de stat. Am avut o situație similară după 11 septembrie, când s-a închis spațiul nostru aerian, dar a fost vorba de o perioadă mult mai scurtă, a fost vorba de 6-7 zile. Aș dori să știu ce proces va urma, ce vor face statele membre, dacă acestea uh, doresc să ajute pe transportatorii care au avut de suferit atât în perioada respectivă și uh, e vorba numai de compensarea drepturilor pentru pasageri. Cu toții salutăm faptul că pasagerii trebuie să primească compensații ținând seama de circumstanțe. Însă, după cum am spus, este un lucru extraordinar în ceea ce uh, costurile au fost atât de punitive și acest lucru a dus Trebuie să știm dacă transportatorii primesc și ei o rambursare sau sprijin financiar Ținând seama de circumstanțele care au avut loc, aș fi interesată să știu dacă există anumite indicii în acest sens. Ultimul punct este unul pe care l-ați menționat anterior și anume s-a referit la uh, scanerele de corp uh, pe, despre care v-ați referit și la abordarea comună. Știu că este o chestiune controversată aici. Foarte mult depinde de tipul de echipament care se va utiliza pentru că e vorba de un anumit tip de echipament care va fi folosit la și este vorba de o tehnologie foarte înaltă, însă există alte uh, aeroporturi, cum ar fi în Regatul Unit, care, unde acest echipament este obligatoriu. Sunt foarte interesată să știu, uh, nu se va întâmpla nimic până la jumătatea lui iunie, însă aș vrea să știu care este poziția Comisiei în acest sens. Vă mulțumesc. Doriți, domnule comisar, să răspundeți la primul set de întrebări venite din partea grupurilor politice? for me it's that's difficult, or maybe you... E dificil. Poate că să ascultăm întâi toate întrebările. În mod evident există probleme care au fost prezentate sau au fost puse de mult, multe, multe persoane. Am să încerc să fiu cât se poate de concis. Uh, în ceea ce privește pachetul pentru căile ferate, în septembrie se va afla în mâinile dumneavoastră și uh, uh, deschiderea pieței. În ceea ce privește cabotajul, după cum am spus în observațiile preliminare, am propus abolirea cabotajului în transportul rutier. În ceea ce privește vulcanul, s-au pus mai multe întrebări în legătură cu vulcanul. Știți că vulcanii nu ne ascultă, lucrul ăsta l-am spus deja, aceasta face parte din viață și uh, nici măcar comisia nu poate să stăpânească nastura așa cum ar fi nevoie. Uh, ea face parte din uh, risc uh, și riscul acesta este întotdeauna legat și de transportul aerian. Celula de coordonare a început să funcționeze, este în special între Eurocontrol și ASA. Este vorba de agențiile de aviație pentru ca acestea să poată să intre în legătură imediat în situații de acest gen. În ceea ce privește mai multe întrebări uh, legate de compensații uh, și poziția comisiei, uh, documentul său a fost foarte clară. Nu vorbim despre compensații, despre despăgubiri. Despăgubirile înseamnă că cineva poartă o vină pentru ceva, însă vă rog să mă credeți și o să repet din nou acest lucru Închiderea spațiului aerian s-a bazat pe uh, reguli de securitate existente care au fost adoptate de toți actorii din domeniu. Din nou, trebuie să spun că am fost acolo atunci când uh, s-au adoptat regulile acestea și când am, ne-am gândit că aceste reguli ar trebui să fie schimbate sau făcute mai flexibile și nu este o decizie simplă, pentru că decizi asupra ceva și apoi pot să existe prejudicii și atunci, în final, cine este responsabil? trebuie să fie considerat drept un eveniment extraordinar, la fel ca și riscurile legate de astfel de evenimente și uh, consecințele posibile. Din nefericire, acestea trebuie împărțite. Comisia nu vorbește despre despăgubiri, Comisia vorbește despre uh, un ajutor de stat dacă anumite companii aeriene au într-adevăr probleme, pot să solicite ajutor de stat și acest lucru este posibil potrivit regulilor existente. Colegul meu, Almunia, a promis de asemenea să analizeze să, în mod flexibil această solicitare, însă uh, nu a venit nicio solicitare unică uh, pentru ajutor de stat din motive foarte simple. Dacă vorbim în general, dacă este vorba de 2 miliarde, indiferent de uh, suma pierderilor posibile, când este vorba de un document care presupune un ajutor de stat concret, este o situație cu totul diferită. Trebuie să dovedești și să arăți uh, care este exact costul. Ajutorul de stat este posibil, nicio despăgubire, pentru că nu putem da vina pe nimeni uh, instituțiile uh, răspunzătoare au decis că siguranța este lucrul cel mai important. Uh, și acest lucru trebuie depășit, trebuie să depășim consecințele, trebuie să învățăm lecții, însă nu putem să spunem că cineva a făcut o greșeală și că uh, acest lucru poate să justifice sau poate să dea cuiva dreptul de a cere despăgubiri. Nu este situația așa, nu este în felul acesta. Uh, am Eh, joi m-am referit la drepturile pasagerilor care trebuie să fie uh, urmate. Este vorba de o poziție clară, acestea trebuie să fie respectate, există informații clare, este vorba de rerutare sau rambursare. Nu există o plată suplimentară dacă o, eh, există întârzieri, dacă o, companie aeriană are întârzieri. Nu e vorba de așa ceva. Acele situații extra, extraordinare presupun aceste trei lucruri. În ceea ce privește zona gri pentru viitor, trebuie avut uh, grijă de aceasta, hotelurile de cinci stele și așa mai departe, însă uh, um, companiile au urmat aceste reguli și uh, au oferit cazare pasagerilor, i-au rerutat o serie întreagă de lucruri. Însă, bineînțeles că am promis ca în toamnă să venim cu o revizuire și ca urmare a lecțiilor pe care le-am învățat în legătură cu acest astfel de lucru. Acesta, aceasta despre vulcan. Uh, o întrebare s-a referit la scutiri în legătură cu schema de tranzacționare a emisiilor. N-am auzit nimic despre așa ceva. Da, am citit în dar nu am auzit oficial ca cineva să vină cu astfel de propunere. Bineînțeles că dacă ești o companie aeriană, ești în mod clar, în mod clar lupți pentru interesele tale. Cea mai mare problemă astăzi este astăzi și acest lucru s-a reflectat și în alte întrebări și anume ASEA propune astăzi Uh, niște indicatori mai preciși și anume care sunt limitele de ozon. Lucrează cu fabricanții de motoare pentru a avea o bază mai clară pentru a stabili anumite limite. Abordarea, uh, companiile aeriene ne-au abordat uneori uh, și ne-au spus că trebuie să le dăm dreptul să zboare. Dacă le dăm, dacă instituțiile relevante le dau dreptul să zboare, și dacă ceva se întâmplă, atunci cine poartă răspunderea? Mm, acest praf, această cenușă este periculoasă, este periculoasă. A fost un zbor care s-a apropiat de acest nor și am văzut imagini, am văzut ce s-a întâmplat cu motoarele acestuia, este vorba de o chestiune serioasă. Acum despre... Deci aceasta a fost despre vulcan. Acum despre căile ferate TNT. S-a pus și problema finanțării, care este foarte importantă. Este o chestiune din ce în ce mai răspândită. Avem finan- posibilități de finanțare și într-un fel nu avem posibilități de finanțare. Am convenit cu colegul meu Han să coordonăm uh, proiectele noastre la nivelul politicilor regionale în ceea ce privește strategia noastră globală, obiectivele strategiei globale și domnul Harn va veni la Saragossa și el pentru a face uh, par, pentru a participa la acest exercițiu și acest lucru este foarte important pentru că banii regionali sunt mult mai uh, mulți decât cei din TNT am uh, discutat că există multe posibilități pentru a finanța, însă de ce nu s-a utilizat în mod eficient? Asta e întrebarea mea și uh, o să dezvoltăm această problemă. Este una de mare interes și este una dintre prioritățile noastre și anume de a găsi finanțarea necesară de asemenea. Uh, multe persoane au pus problema interoperabilității și a uh, biletelor, achiziționării biletelor. Este o lecție unde într-adevăr putem să uh, ne mișcăm. Am început deja să acționăm puternic pentru a crea o platformă pentru astfel de informații care în final să permită această achiziționare de bilete și în special pentru programele uh, de trenurilor. Trebuie să știi de asemenea și trebuie să ai astfel de informații și în legătură cu trenul, nu numai cu zborurile. trebuie să folosești informa- tehnologia informației pentru uh, achiziția de bilete pentru tren. Dacă un om de afaceri vrea să trimită un container din punctul A spre punctul B, cum există, sunt puse la dispoziție astfel de informații, ce căi să fie alese, cum se poate ști acest lucru? Dacă avem toate blocajele menționate anterior, este adevărat. Apar astfel de blocaje și anumite proiecte sunt atât de mari încât durează un timp îndelungat. Însă o mai bună organizare prin utilizarea tehnologiei informației ar putea să ne ajute să progresăm. Eurovignet este o chestiune unde încercăm să acționăm împreună cu președinția belgiană a fost blocată până acum. Drepturile pasagerilor, cum am spus, proiecte mari, foarte multe detalii legate de limitele de viteză și limitele de alcool. În foarte multe țări există anumite limite de... În Germania nu este limitată viteza. Singura țară, spun. Dar chiar dacă conduci în Germania, vezi că există din ce în ce mai multe semne care limitează viteza. Nu știu dacă este o idee bună sau să ai peste tot uh, limite și la fel uh, în ceea ce privește alcoolul există mai mult diferite culturi. În unele țări poți să ai încredere în oameni, în altele nu. E... Ah, am spus asta și în cadrul audierilor, după cum vă aduceți aminte. Eh, în ceea ce privește acordul cu Statele Unite, acesta va fi semnat pe 13 iunie, pe 30 eh, iunie, însă mai durează până când acesta să fie ratificat. Este foarte important în același timp să avem și alte tipuri de uh, astfel de acorduri. Minunat avem o lungă listă de vorbitori, uh, numai două minute aveți la dispoziție, pentru că altfel pur și simplu nu va putea toată lumea să intervină și cu siguranță nu vom primi răspunsuri. Le-am pus într-o anumită ordine, sper eu cea mai bună. Uh, Cancian, please, two... Domnul Cancian este primul, aveți două minute în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, bine ați venit. V-am uh, ascultat uh, raportul și este un program foarte ambițios și vast. Cel puțin uh, această problemă de a respecta calendarul este semnificativă. Experiența mea în Parlament îmi permite să intru în anumite subiecte vis-a-vis de ceea ce spuneați și dumneavoastră. Vorbeați despre pachetul feroviar, despre transportul de marfă pe cale ferată și pe drumuri. Ei bine, ne-ar plăcea să soluționăm aceste probleme. Am văzut cum se prezintă uh, viitorul durabil al transportului în raportul domnului Groș în această dimineață. Dar, domnule uh, comisar, chiar avem nevoie de această carte albă, de indicatori uh, în fața noastră pentru a ne ghida. Au existat și anumite orientări uh, în programarea generală a sistemului pentru interoperabilitatea transporturilor, pentru drepturile pasagerilor, să spunem. Au existat două dosare în acest sens. În ceea ce privește apoi uh, căile de uh, navigație internă, au uh, existat anumite propuneri pentru aranjamente pentru anul viitor, însă eu am o întrebare specifică. Ați venit aici și ne-ați spus câte ceva în legătură cu fondurile pentru rețeaua TEN. Oare acestea se vor integra altor elemente sau cum vor funcționa lucrurile. Dincolo de finanțare, e nevoie și de crearea unor lucruri noi în momentul în care uh, Uniunea Europeană pur și simplu trebuie să-și uh, salveze din criză economia. Cum vor arăta deci lucrurile? Mulțumim! Doamna uh, Ayala Sender este următoarea, are două minute. Mulțumesc, domnule președinte, foarte repede. În ceea ce privește uh, securitatea aeriană, doream să-l întreb pe domnul comisar când are Comisia intenția să prezinte o nouă propunere legată de um, situația transfrontalieră. Dumneavoastră vă gândiți să faceți ceva în legătură cu securitatea infrastructurilor în mandatul dumneavoastră? Oare am putea organiza împreună un proiect uh, pilot în ceea ce privește poliția transfrontalieră? În ceea ce privește rețelele transeuropene, uh, uh, uh, care este obiectivul dumneavoastră din perspectivă financiară? Să dublați, să triplați, să multiplicați de patru ori bugetul transporturilor? pentru că, de fapt, obiectivul este important, însă în cadrul bugetului vom vedea de unde vom scoate mijloace suplimentare. Prin urmare, ar fi bine să ne fixăm deja un obiectiv de acest uh, tip, fiindcă vorbim despre un procent, eu aș uh, miza uh, pe o triplare a acestei sume. În ceea ce privește guvernanța, vă gândiți la vreun mecanism care ar putea permite Comisiei cu sprijinul Parlamentului să apere uh, interesele europene în fața egoismului național? cât privește cartea uh, rețelelor transeuropene, pentru că acolo vor exista probleme. Acum, în ceea ce privește transportul maritim, uh, și logistica din acest sector. Am făcut uh, o propunere pentru un plan de acțiune. Vă gândiți să îl renoiți sau să faceți bilanțul? Vă aduc aminte că acest uh, proiect este fundamental, dumneavoastră cred că oricum știți acest lucru mai bine decât mine și avem impresia că se uită finanțarea pentru acest uh, proiect și în ultimul rând drepturile pasagerilor uh, faptul că am încheiat uh, cele două dosare, um, cel maritim și cel pentru autobuze, ei bine, uh, ne arată faptul că pasagerii vor ști care le sunt drepturile când călătoresc. Doamna Lichtenberger, două minute. Mulțumesc. Am uh, o întrebare scurtă care se referă la ceea ce ați răspuns uh, întrebărilor colegului meu. În ceea ce privește Eurovinieta, ați spus că președinția belgiană este cea care doreze și dorește să abordeze acest subiect. Cum uh, vedeți perspectivele în acest sens și care este opinia majorității ce veți face dumneavoastră astfel încât lucrurile să se concretizeze? Și astfel ajung la al doilea punct. Cum uh, să avem un model de shift dacă nu uh, lucrăm corespunzător astfel încât structura în domeniul transporturilor să devină una mai bună. În al treilea rând, veți face anumite acțiuni astfel încât Sigur, acum s-au încheiat uh, alegerile în Italia. Deci uh, dorim, practic, ca chestiunile vechiului protocol să fie abordate pentru că acum Venetov s-a ales, deci cred că anumite lucruri s-ar putea lăsa făcute. Această istorie durează de 15-20 de ani și cred că încet, încet ar trebui să punem lucrurile pe roate. Rețelele pan-europene vor exista modificări în lista proiectelor prioritare, lista celor 30, cum stau lucrurile în privința acesteia? Sau uh, se vor prioritiza în funcție de opinia coordonatorilor și nu altfel. Pentru că cred că ne jucăm aici cu niște iluzii. Pentru, pe mine nu mă miră faptul că nu se construiește mai departe din cauza situației financiare a statelor membre. Nu se știe dacă statul membru va face vreun pas înainte pentru a încheia procesul și a prelua transportul. Și ultima întrebare Mă refer aici la timpul de lucru. Nu s-a răspuns la această întrebare și vă rog să răspundeți la aceasta. Thank you. Mr. Grandes Pascual. Domnul Grandes Pascual, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Calas. În uh, anumite zone veți putea face lucrurile bine, în alte mai puțin bine, însă oricum beneficiați uh, de solidaritatea noastră. Noi ne plângem mereu de o criză sau alta, însă când ascultăm uh, lista proiectelor, ei bine, ea ne încurajează. Ca și coordonator mă întreb ce se va întâmpla până la urmă. Se pare că lista este atât de bogată încât până la urmă nu vom reuși să o finalizăm. Întrebarea mea este acum următoarea. Cum vă imaginați scenariul crizei? Credeți că statele, până la urmă, vor uh, pune la dispoziție fonduri, pentru că știți, acestea sunt uh, limitate. Până la urmă aveți dreptate, nu vorbim despre găsirea unui vinovat, ci de uh, tragerea unor învățăminte din consecințe. Deci oare ar fi posibil ca în cazuri de catastrofă sau forță majoră uh, să existe un fond care să ajute um, călătorii din domeniul căilor ferate? Cum uh, am putea trece de la trenurile de mare viteză la transportul de marfă uh, feroviar? Cum vom putea aproba uh, semnătura pentru liberalizarea acestui domeniu? Sunt niște întrebări care rămân deocamdată în suspensie și cred că ar trebui să facem astfel încât acestea să se concretizeze, să nu rămână doar în teorie. Ați putea puțin explica ceea ce ține de uh, inițiativa dumneavoastră privind uh, siguranța transportului rutier. Mulțumesc. Domn Vandalen are cuvântul. Mulțumesc. E bine, domnule comisar, să avem o listă atât de ambițioasă, însă uh, am impresia că îi lipsesc uh, câteva uh, puncte. Am discutat uh, un raport aici uh, și acesta a fost adoptat în plenară. E vorba despre amenzi care sunt aplicate în diverse uh, state membre. Sancțiunile sunt tarifate uh, diferite de la un stat la altul și uh, noi dorim o aplicare uniformă a diverselor articole ale directivei în ceea ce privește timpul pentru condus și timpul de repaus. Uh, doream să uh, interveniți astfel încât uh, uh, conducătorii auto să nu mai fie pur și simplu uh, induși în eroare de uh, asemenea prevederi contradictorii. Apoi, în ceea ce privește piața internă și transportul uh, rutier, ei bine, uh, adesea uh, găsim pe această piață exemple absurde. De exemplu, uh, filtre pentru particule care diferă de la un stat la altul. Probabil unele nici nu pot fi achiziționate, să spunem, în Germania, pentru că transportatorul danez care a achiziționat acest uh, filtru n-a putut să îl cumpere din Germania pentru că nu a fost recunoscut uh, uh, în țara sa și așa mai departe. Sunt tot felul de situații bizare de acest tip. Cât vește cabotajul, evident am putea imp include niște propuneri și în acest uh, uh, sens, pentru că e o rușine că acest fenomen încă nu a fost delimitat pe piața internă. Și dorim, de fapt, camioane mari, pentru că ele sunt, uh, până la urmă, bune pentru activitățile noastre. Doamna Țică. domnule președinte, domnule comisar, o primă întrebare pe care aș dori să o pun uh, se referă la sursele de finanțare pe care le aveți în vedere pentru perioada următoare și uh, la modul în care aveți în vedere să dezvoltați infrastructura de transport în partea de est a Uniunii Europene. O a doua întrebare se referă la modul în care veți susține dezvoltarea sistemelor inteligente de transport și interoperabilitatea registrelor electronice Uh, de asemenea, aș vrea să vă întreb uh, dacă, așa cum a, s-a realizat o strategie europeană integrată pentru politica maritimă europeană, aveți în intenție să realizați o astfel de strategie integrată și pentru apele interioare, care să abordeze într o manieră orizontală transportul turismul calitatea apei protecia mediului etc porturile uh, flota uh, combustibilii utilizai uh, includerea flotei da sau nu în, schema de emisii de certificate și ultima întrebare de fapt este o rugăminte aș dori să ne transmiteți și în scris programul așa cum ni l ați prezentat pentru a vă putea și urmări dar și sprijini în perioada următoare. mulțumesc.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 Domnule comisar, sunteți rugat să răspundeți la acest ultim, acest lot de șase întrebări. Aveți câteva minute la dispoziție, după care mai primim un ultim lot de șase întrebări. Ultima întrebare nu s-a referit neapărat la program, este vorba despre un program de lucru oficial adoptat deja de către comisie, care v-a fost transmis. Prin urmare, puteți monitoriza foarte ușor ceea ce apare acolo. Evident, însă, cum spuneam, ar putea să existe și idei suplimentare pe lângă acestea. Acum, uh, uh, haideți să răspund la ceea ce nu răspunsesem anterior, la uh, marile camioane și la șoferii independenți. Nu am astăzi un răspuns la camioanele mari, la tiruri și la problema lor, la cele camioane monstru, pentru că, evident, uh, uh, aceste vehicule sunt uh, la fel de lungi ca și autobuzele din orașe, să spunem. Acesta este argumentul celor care susțin aceste idei. Însă, până la urmă, vreau să spun că nu avem o poziție exactă și nu continuăm aceste inițiative, păstrăm regulile exact așa cum uh, sunt, pentru că aceste uh, mega camioane uh, nu au primit undă verde deocamdată. Cât privește banii și cât aș dori să solicit, e bine, bugetul este un lucru limitat și dumneavoastră aici în Parlament uh, aveți de-a face cu bugetul și aveți priorități uh, poate diferite și nu uh, întotdeauna primiți banii pe care îi doriți, însă, evident, vom primi bani din bugetul european. Doamna Ela Sender, evident, voi întreba pentru a primi mai multe detalii, însă, evident, această chestiune nu este una ușoară o barieră de un milion de euro la rețeaua TNT, care reprezintă investiții directe, uh, nu poate decât să fie folosită pentru uh, uh, niște proiecte mari. Dar chiar dacă am vorbit despre 3 milioane de euro, suma tot ar fi limitată. Prin urmare, trebuie să existe o bună cooperare între statele membre, între bani europeni, naționali și regionali, între bănci și fonduri de garantare, pentru a putea combina practic uh, forțele și pentru a vedea cum putem finanța proiectele. A existat un forum internațional pentru transport la care s-a discutat acest uh, subiect uh, și sectorul privat spunea sunt mulți bani la dispoziție în sectorul privat și proiectele de infrastructură sunt extrem de interesante, dar cum combinăm aceste lucruri și evident trebuie să găsim un răspuns aici. Cât privește lucrătorii independenți, E bine, eu am uh, poziția comisiei și nu am niciun fel de intenție de a reanaliza lucrurile. Nu eu voi decide uh, care va fi rezultatul, însă evident că s-ar putea ajunge la un compromis. Unele au fost deja propuse, dar n-au fost realmente compromisuri, așadar avem o linie politică clară dacă Parlamentul decide că lucrătorii independenți uh, sunt integrați e o decizie, dacă nu sunt integrați e cu totul altă decizie și eu nu am niciun fel de intenție uh, să propun sau să retrag uh, acest proiect. În ceea ce privește acum uh, finanțarea transfrontalieră, avem anumite idei în legătură cu diverse încălcări. Uh, diverse state au practici diferite cât privește amenziile și uh, trebuie să ne gândim cum armonizăm uh, lucrurile, cum am putea așadar să armonizăm practicile. Cât privește amenzile transfrontaliere, voi face tot ce se poate pentru a obține succese, însă pot să vă spun că este o mare problemă și dumneavoastră știți uh, aceste lucruri la fel de bine ca și mine. Cel puțin în Bruxelles există uh, mașini din uh, alte state care uh, primesc uh, o notificare din partea poliției uh, că uh, parcarea nu a fost făcută regulamentar, însă sunt curios cum va recupera poliția banii din aceste amenzi. Acest pachet este discutat în contextul siguranței rutiere, este un element cheie, însă ce va rezulta în urma acestui proces nu pot să preved. Cât privește eurovinieta, e bine, acesta este un subiect cheie, un subiect important și conceptul uh, costurilor interne și externe e un subiect uh, legat de finanțare și aici uh, trebuie să găsim un teren echitabil pentru toată lumea, chiar și pentru cei care se află într-o poziție defavorizată. Aș dori să întreb reprezentantul Austriei dacă e gata să aloce bani pentru uh, aceste venituri pentru alte state. Acesta ar putea fi uh, punctul cheie al discuției. Am avut contacte cu alte state, oamenii se gândesc în această direcție și acest element este unul uh, cheie dacă dorim niște taxe pentru drumuri. Așa am putea obține niște bani care să funcționeze pentru solidaritate, pentru uh, crearea unui fond european pentru transport. Uh, După cum s-a planificat, așa vom proceda. Nu știm cum uh, vom reuși să mergem înainte, însă este un proiect uh, promițător și nu cred că vor exista probleme prea mari. Deci, păstăm acest proiect în aceeași formă, vor uh, veni și scanerele uh, de siguranță pentru securitate. Um, aceste momente vor apărea pe viitor vom avea o strategie la un moment dat pe care vă voi prezenta-o și voi încerca să abordez și uh, problema serviciilor mai bune și cea de înlăturare a obstacolelor. Mulțumesc! Ultima rundă de întrebări începe acum și începem cu domnul Koch, două minute. Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Domnule comisar, mă refer aici la um, Uh, directiva privind uh, camioanele și uh, camioanele de mari dimensiuni. Veți aborda-o pe aceasta. În al doilea rând, cetățenii noștri văd că vin tot felul de prevederi noi din Uniunea Europeană. Cum vă asigurați că sunt implementate cele ce au fost stabilite de la Uniunea Europeană în mod nediscriminat și cum se controlează tot acest sistem de implementare? Mulțumesc, Dieter, domnul Fleckenstein, două minute domnule comisar, trei puncte succinte. Pe de o parte, doresc să preiau o întrebare parțială de la domnul Gros și să o formulez altfel. Sunteți de aceeași părere și anume că se poate spune să devenim uh, mai inteligenți și de asemenea că nu există un pachet privind transportul maritim care este în dezbatere. Pe de altă parte, ați spus câteva cuvinte referitoare la uh, pachetul social privind transportul maritim. Este un lucru grozav, însă aici nu este vorba numai despre formare și educație în cadrul Uniunii Europene, ci și în afara acesteia. Și uh, există anumite autorități care verifică acest lucru și își înaintează rapoartele cu mare grijă, dar sperăm că se va ajunge și la acțiune în acest domeniu. Și aș vrea să știu cum stau lucrurile în această direcție. În al treilea rând, uh, o rugăminte a mea, un lucru bine cunoscut, am stabilit să rugăm comisia să se exprime uh, referitor uh, la acest acest domeniu din zona Mării de Nord în ceea ce privește uh, emisiile de dioxid de carbon. Sunt interesat să știu dacă se, va, se vor obține ceva rezultate în urma monitorizării care a fost efectuată. Mulțumesc, domnul Bradborn, două minute. Mulțumesc. În fine, domnule președinte, da, un punct referitor la cenușa vulcanică, care l-au abordat și colegii, este acela că știm cu toții că Comisia nu poate face nimic pentru a opri vulcanul și erupția acestuia, dar poate încerca să reglementeze lucrurile, pentru că oricum uh, reglementează totul, după cum am observat în această după amiază. Aș vrea să adresez o întrebare comisiei și anume, ați auzit de programul britanic Yes Minister, pentru că ă, în felul acesta se răspunde întrebărilor parlamentarilor de către comisar și acest lucru se face în cadrul emisiunii Yes Minister. Am adresat o întrebare simplă în cadrul acestei emisiuni, întrebare care provine din circumscripția electorală ă, și se referea la operațiunile necomerciale care ă, vor fi sau nu acoperite de reglementări uh, ale organizațiilor um, ASA care se ocupă de baloane. A, chiar dacă acestea nu sunt operațiuni comerciale, um, mă întreb dacă aceste activități de hobby, dacă pentru acestea se poate oferi o derogare de la regulament, odată ce costurile pentru cetățeni sunt foarte ridicate. Ceea ce am primit ca răspuns și lucrez în acest parlament de 11 ani este cel mai rău răspuns la o întrebare pe care am adresat-o vreodată unui comisar în toată activitatea mea de 11 ani. Nu a existat un răspuns direct, de aceea întreb Comisia acum încă o dată în mod direct dacă există o derogare pentru această activitate de hobby, și anume zborul cu baloane. Mulțumesc, domnul Riche, două minute. Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur le Commissaire. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnului comisar. Am uh, trei întrebări. Prima se leagă de uh, rețelele de uh, finanțare pentru TNT. Deocamdată avem o idee bună în legătură cu modul în care am putea orienta guvernanța și fondurile pentru a răspunde la întrebările adresate. Dumneavoastră v-ați decis să înfruntați uh, statele membre și Comisia, v-ați gândit uh, să vă înfruntați colegii comisari uh, responsabili pentru alte domenii? O a doua întrebare ce uh, doriți să faceți la nivelul comisiei pentru netranscrierea, uh, net uh, nepunerea în aplicare la nivel național a pachetului feroviar. Revizuirea acestui pachet pe care ne-o anunțați este cumva vreo metodă de exonerare a statelor care nu și-au îndeplinit obligațiile de a aduce totul din nou la zero sau nu? A treia întrebare vizează agențiile uh, Uh, care devenind, devin acum țapul ispășitor al instituțiilor europene, printre care și Comisia. Adesea sunt armele uh, instituțiilor europene un factor de integrare europeană. Pe mine mă preocupă bugetul acestor agenții uh, ele au resurse proprii și reamintim faptul că Agenția pentru Siguranță Chimică um, primește de zece ori mai multe fonduri decât agențiile de transport. E clar că Agenția pentru Siguranță Feroviară nu va putea face față misiunilor actuale cu bugetul actual. Uh, sunt și mai puțini bani uh, pentru misiunile care vizează interoperabilitatea, certificarea materialelor și siguranța. Mrs. Sanalova. Mulțumesc, doamna Sanalova, pentru două minute. Mulțumesc. Am o întrebare de natură generală referitoare la transport și la situația concretă. Ați vorbit despre eliminarea bottlenecks. Există o serie de probleme care sunt generate și de procesele care durează ani de zile și în felul acesta nici șantierele și nici construcțiile nu pot fi construite, iar banii europeni se pierd pur și simplu pentru că coridoarele feroviare nu pot fi construite. Cum abordează uh, Uniunea Europeană această chestiune? Pentru că domnul Kramer vorbea despre legăturile aproape inexistente cu zona cortinei, foste cortine de fier. Între Praga și Dresda ar trebui să existe legături mai bune. Acesta a fost un exemplu concret pe care l-am prezentat inițial și aș vrea să știu cum abordează Uniunea Europeană asemenea aspecte. Mulțumesc, doamna Ferrero. Două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Am două întrebări. În primul rând, multe țări au probleme macroeconomice, macroeconomice și financiare mari. Asta înseamnă că investițiile și cheltuielile trebuie reduse. În țara mea, în Portugalia, toate proiectele de mare amploare feroviare au fost amânate în acest moment. Mă întreb dacă Comisia a urmărit acest proces și, lucrând împreună cu aceste țări, um, poate să prioritizeze lucrurile, astfel încât investițiile de infrastructură să aibă totuși de câștigat și să fie continuate, pentru a nu pierde un moment bun de convergență. În același timp, uh, ce se va întâmpla cu acele țări care nu se află în situația de a oferi uh, plăți compensatorii și despăgubiri uh, prin companiile aeriene în urma daunelor provocate de uh, cenușa vulcanică. Am și o întrebare referitoare la compensări, uh, despăgubiri, ajutor de stat, pachetul privind ajutorul de stat oferite companiilor aeriene care urmează să ofere acest bani pasagerilor afectați. Părerea mea este că acest uh, ajutor va depinde de generozitatea fiecarei țări în parte. Iar problema cu aceasta este că anumite țări sunt mult mai generoase în oferirea ajutorului de stat decât altele. Iar eu personal cred că fiecare plan nu va care beneficiază de anumite uh, avantaje nu va primi bani suplimentari. Acesta este slăbiciunea sistemului și cred că aceste lucruri ne îngrijorează, pentru că avem un pachet A care nu se bazează pe un uh, pe niște baze solide. De aceea comisia noastră insistă ca fiecare pachet să fie stabilit la nivel european și nu lăsat în seama statelor membre. Acestea sunt întrebările noastre, domnule comisar, răspunsurile dumneavoastră la acest ultim pachet. Poate că nu am uh, Some were very detailed if you if I don't now. Îmi cer scuze dacă nu voi răspunde la toate întrebările. Um, vom reveni asupra anumitor chestiuni dacă cumva le-am sărit. Uh, revenim din nou la finanțarea TNT, la această chestiune care a fost abordată de mai multe ori. Mi se pare că da, finanțarea este un uh, lucru important și dificil și bugetul este limitat. Însă, investițiile trebuie să ducă la o creștere economică și acest lucru se poate întâmpla prin investițiile în infrastructură. Avem anumite constrângeri bugetare, însă se poate coopera uh, astfel încât să se combine diverse surse și cred că acest lucru va fi discutat la Saragosa cu ocazia zilelor TNT. Trebuie să combinăm uh, fondurile regionale, fondurile de capital propriu, cele internaționale care pot proveni de la instituții europene de finanțare, uh, Banca Europeană de Investiții, dar nu există un răspuns satisfăcător în acest sens. Nu am bani la dispoziție pe care să îi ofer. Însă, lucrăm pe marginea acestei chestiuni. Domnule președinte, întrebarea dumneavoastră este una foarte importantă și aș dori să mă refer la aceasta. Aceasta a fost și îngrijorarea principală a companiilor aeriene atunci când uh, am discutat cu ele. Se vorbea despre un uh, ajutor. Până acum nu au existat plângeri. Credeți-mă, comisia va lua în considerare toate solicitările de uh, ajutor de stat dintr-un punct de vedere foarte critic. Până acum nicio țară nu a uh, cerut a, acest ajutor de stat, deci noi, în calitate de Comisie Europeană, urmărim lucrurile astfel încât ajutorul de stat să nu ducă la anumite avantaje nemeritate în uh, domeniul concurenței. Oh, and, uh, and uh, we'll, we'll look, I only promise to promit să uh, analizez toate aspectele îndeaproape și când voi avea mai multe informații, vi le voi uh, oferi. Nu am un răspuns oficial în ceea ce privește um, zborul cu baloanele, însă vă voi răspunde și la acest lucru. În ceea ce privește monitorizarea spațiului uh, Mării de Nord și uh, a zonei Baltice, nu știu care este um, evaluarea de impact care uh, se desfășoară. Este vorba despre sulfuri, sulfați. Este un lucru pe care îl vom discuta în profunzime și cu reprezentanții Comisiei de Transporturi. Situația este una care ridică multe probleme. În mod unanim, uh, statele membre care sunt membre ale uh, organizațiilor internaționale au acceptat stabilirea um, anumitor reguli privind acești sulfați și aceste sulfuri și uh, se constată că situația este una foarte complicată și problemele la fel de complicate. Abordăm lucrurile cât se poate de serios, însă uh, se întâmplă ca în realitate. Vă rog să înțelegeți că să vă spun acum că vom schimba situația și atitudinea vis-a-vis -vis de substanțele toxice și că le vor fi reduse dintr-o dată foarte mult, um, așa ceva este iluzoriu și este ceva dificil de uh, realizat și să vin la dumneavoastră și să solicit anumite derogări sau uh, amânări, sigur nici acesta nu este un lucru potrivit. Vă spun că este ceva imposibil și vă rog să nu fim nerealiști. Uh, Industria trebuie să fie pregătită, să se pregătească pentru asemenea decizii, pentru că decizia a fost luată și um, orice ați spune dacă ceva este făcut, există o perioadă de implementare alocată. Însă luăm lucrurile cât se poate de în serios, analizăm să vedem ce se poate face și, de asemenea, analizăm temerile industriei care trebuie abordate și ele. Însă, personal, nu cred că se poate face ceva de la nivel politic. În ceea ce privește trainingul um, operatorului de transport maritim, acesta este foarte important. Formarea celor din uh, țările terțe este o prioritate. Trebuie să ne asigurăm că și acești transportatori uh, din țări precum Asia, din continente precum Asia, um, oferă servicii decente și beneficiază de reguli decente pentru uh, a oferi un transport de bună calitate. De aceea, multe agenții care au de-a face cu asemenea programe de formare pentru transportatorii maritimi um, întâmpină probleme uh, în acest domeniu. Pachetul uh, feroviar este unul foarte important. Am inițiat 25 de, 21 uh, de proceduri de înghețare împotriva statelor membre. Uh, le vom uh, monitoriza, le vom urmări cu atenție și dorim ca acest uh, pachet să fie implementat, însă pachetul feroviar trebuie să mai fie nuanțat și sigur trebuie să îl abordăm constrictiv pentru a vedea care sunt uh, soluțiile posibile. Uh, pachetul maritim. Time strategy. Uh, în ce privește strategia maritimă, înseamnă că ne întoarcem la directiva porturi. Nu știu, e o problemă care a fost deja decisă. Sunt în favoarea liberalizării serviciilor de port care este capacitatea politică de a realiza acest lucru, vom vedea, însă face parte din strategia noastră maritimă, de asemenea, și vom discuta acest uh, lucru, vom vedea cât este de mare capacitatea noastră de a aborda această, de a soluționa această problemă. Există și obstacole ridicole acolo, știu. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumim pentru că ați răspuns la întrebări. Poate că nu ne-au plăcut unul dintre răspunsuri, dar cel puțin ați răspuns la ele. Așteptăm cu mult interes continuarea dialogului nostru cu dumneavoastră în mod frecvent și am încercat, am reușit în calitate de președinte să respect timpul alocat, pentru că știu că sunteți foarte ocupat. Sper să nu ne vedem într-un viitor prea îndepărtat și să ne vedem la Saragossa. Mulțumesc!